Din câte înțeleg, e un comentariu legat de procesul verbal și o declarație personală. Deci are de-a face cu situația dumneavoastră personală. Mai aveți alte comentarii în legătură cu procesul verbal din uh, sesiunea anterioară? Doamnelor și domnilor, mai am o informație pentru dumneavoastră. Autoritățile competente din Ungaria m-au informat că domnul Zoltan Bogor a înlocuit-o pe doamna Enike Gue, în, uh, Gue începând cu uh, septembrie 2010. Îi urăm bun venit acestui nou coleg. Aș vrea să vă reamintesc că în conformitate cu regula 3, domnul Zoltan Pargo um, va fi verificat, vor fi verificate um, prerogativele dumnealui pentru a se vedea dacă poate fi membru al Parlamentului European, pentru a se bucura de toate drepturile sale. Următorul, următoarea chestiune acum. Semnarea actelor uh, făcute prin procedura ordinară. Joi voi uh, semna 5 astfel de acte conform regulilor din procedură. În procesul verbal vor fi publicate aceste acte.